Ne așteaptă lungi săptămâni de muncă. Acum anunțurile președintele. Aș dori să vă atrag atenția asupra cazului lui Sakineh Mohamed Ashtiani, condamnată la pedeapsa capitală în Iran, în conformitate cu informațiile de care dispunem uh, noi, pentru că acum de acest, ca, acest caz este acum uh, pe rolul Curții Supreme. Doamna Ashtiani a fost condamnată de asemenea la 99 de lovituri de bici, fiind prezentate uh, fotografii în acest sens în presa europeană. Parlamentul European se opune uh, aplicării pedepsei capitale în orice situație. Dziękuję Państwu. Protokół i teksty przyjęte z posiedzenia w dniu 8 lipca Acum, procesul verbal și textele aprobate în reuniunea din 8 iulie 2010 v-au fost distribuite. Dacă există observații? Nie widzę uwag.